avem plăcerea de o asculta pe doamna Muscardini pentru următorul raport cu privire la lupta împotriva mutilației, uh, mutila, mutilării genitale a femeilor în Europeană. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în cadrul acestei dezbateri e bine că îl avem pe domnul comisar Michel. Știm că întotdeauna este foarte atent la problemele care țin de respectarea drepturilor omului și la tragediile care se desfășoară în Africa. Și prezența comisarului Michel mă face să sper că și comisia poate să uh, acorde atenție unei probleme care astăzi nu are legătură doar cu cele 28 de state africane și diferite alte țări din Orientul Mijlociu și țări limitrofe, ci a devenit o problemă care se regăsește și în cadrul Uniunii Europene. Migrația din ultimii ani a adus această tragedie și în țările Uniunii Europene. Zeci de mii de fetițe, de adolescente riscă în fiecare zi să fie supuse unei practici oribile care le mutilează din punct de vedere fizic într-un mod irreversibil, dar care are și um, consecințe grave la nivel psihic, mutilări psihice. Iată de ce, după ce cu alte ocazii Parlamentul și-a exprimat în trecut opinia pe acest subiect și a transmis prin intermediul DAFNE finanțare pentru 14 proiecte care urmăreau combaterea acestor practici. Deci iată că din nou ne regăsim astăzi în fața acestui subiect, fiindcă, din păcate, fenomenul nu este în descreștere ci continuă să se extindă. Trebuie să avem curajul să utilizăm în mod adecvat instrumentele preventive. Trebuie să promovăm campanii culturale care să ofere uh, tinerelor emigrante și părinților acestora, trebuie să le ofere deci acestora informația că acest rit nu are nimic de a face cu cultura, cu tradiția și că uh, acest lucru le-ar putea stopa dezvoltarea. Ne gândim la fetele care poate merg la școli din Franța, Italia, din Belgia și care, după ce au socializat cu colegele lor, se regăsesc smulse din normalitate și supuse unei strategii care le, unei tragedii care le va marca pentru întreaga viață. Aceste fete nu vor fi mutilate fizic, doar mutilate fizic, ci se vor regăsi în imposibilitatea de a relua un raport normal cu alte persoane, se va simți inferioară și noi nu dorim persoane inferioare în societatea noastră, vrem persoane care să poate trece dincolo de proveniența geografică, de religie, de culoarea pielii pentru a construi o Europa mai bună și mai apropiată de cetățenii săi. De aceea, domnule președinte și domnule comisar, noi, ca Parlament, și vreau să mulțumesc tuturor colegilor care în cadrul Comisiei m-au ajutat să elaboreze acest raport. Deci noi doim ca Europa să armonizeze legislația tuturor țărilor astfel încât această practică să fie identificată ca fiind o infracțiune. Nu, voi, nu dorim să se uh, ofere uh, înlocuitori. Uh, dorim ca femeile să fie egale cu bărbații, să nu există aceste ritualuri de inițiere. Dorim ca ONG-urile să poată să lucra, dorim să existe o activitate preventivă, dorim să pedepsim pe toți cei care doresc să mutileze fetele și doresc să le implice în această spirală a disperării și marginalizării. Există în raportul meu multe aspecte și mă gândesc că ați putut examina și evalua aceste aspecte și cred că un apel pentru manifestarea unei intenții puternice a Europei, care își folosește toate forțele pentru combaterea acestei crime care încalcă drepturile omului, trebuie să fie obiectivul nostru al tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și acum din nou domnul Michel are cuvântul. Mulțumesc nu doar în numele colegilor mei, dar și în nume personal pentru intervenția dumneavoastră, pentru că se referă uh, la o dramă și la un adevărat scandal. Mulțumesc doamnei Muscardini pentru raportul excelent în legătură cu această problemă serioasă, lupta împotriva practicilor de mutilare genitală a femeilor. Comisia a, a atacat foarte clar atât în Uniunea Europeană cât și țărilor uh, vizate că această practică este intolerabilă, că trebuie respectată integritatea fizică a tinerelor fete și a femeilor. Toate statele membre trebuie să ia măsuri serioase, severe. Eu aș adăuga și mai severe decât a făcut-o până acum, pentru că aceste practici sunt incredibile și uh, trebuie să împiedicăm aceste practici atât în sânul Uniunii Europene cât și în uh, statele terțe. Întreaga politică pe care o dezvoltăm vis-a-vis -vis de statele terțe trebuie să exprime poziția noastră fermă în toate contactele noastre politice, în cadrul dialogului politic pe care îl purtăm, trebuie să insistăm asupra acestui lucru și vă asigur că de fiecare dată acest subiect se află pe ordinea de zi, când președintele din Burkina Faso mm, mi-a dat telefon și era vorba despre adoptarea unei legi care să interzică aceste practici. Acolo există un trip care încă um, cultivă acest rit. Comisia eliberează fonduri europene pentru a susține uh, demersurile care sunt menite să ducă la eradicarea acestor practici de mutilare genitală a femeilor și există programul DAFNE 3 care susține organizațiile neguvernamentale europene, dar și uh, organizațiile uh, publice locale din uh, regiunile vizate și care uh, luptă împotriva acestor practici. Este vorba despre DAFNE 3 pe care l-am menționat deja și este vorba despre 4 milioane de euro pe care le punem la dispoziție pentru aceste programe sociale, pentru desfășurarea de acțiuni care să sensibilizeze opinia publică în legătură cu această problemă și pentru introducerea de bune practici și în aceste regiuni. Suntem hotărâți, bineînțeles, să intensificăm acțiunile noastre în acest domeniu nu doar în cadrul preocupărilor de prevenire a violenței, dar inclusiv în uh, problematica imigrației, azilului și uh, justiției penale. Pentru că trebuie să vă spun că sunt șocat. Este o formă de lașitate a guvernelor noastre care consideră că aceste practici ar face parte din uh, cultura locală. Noi trebuie să respectăm regulile care sunt în vigoare în statele europene. Deci, uh, justiția nu poate să opereze cu concepte care să se bazeze pe uh, două viteze. Noi trebuie să ne respectăm principiile noastre și vreau să vă spun că sunt scandalizat de faptul că, sub pretextul respectării culturii uh, imigranților, există state în care nu se iau măsuri penale împotriva celor care în interiorul Uniunii Europene cultivă aceste practici. Uh, noi trebuie să spunem că aceasta este Constituția noastră, acestea sunt regulile noastre, acestea sunt valorile noastre umane și uh, trebuie să le respectați dacă v-ați stabilit în țările noastre. Închei paranteza, dar am ținut foarte mult să spun acest lucru pentru că înțeleg foarte bine iritarea dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Comisia aplică uh, trei politici pentru combaterea acestor practici. Susținem emanciparea femeii, drepturile omului, dreptul femeii la sănătate. Avem din acest punct de vedere un dialog strategic cu regiunile vizate. Noi susținem acțiunile de uh, pledare, de popularizare, de lobby în aceste regiuni pentru a proteja dreptul femeilor și pentru interzicerea oricăror practici care să aducă prejudicii femeilor. De asemenea, în dialogul nostru cu responsabilii politici încercăm să acționăm în toate sectoarele trebuie să dezvoltăm un spațiu al justiției, libertății, securității în cadrul proiectelor noastre până în 2010, iar în programul nostru Stockholm 2010-2014 de asemenea avem asemenea acțiuni prevăzute care se bazează pe protejarea drepturilor fundamentale, pe protejarea victimelor, pe protejarea femeilor. Iar în ce privește lupta împotriva mutilării genitale femeilor, Comisia este hotărâtă să susțină toate acțiunile pe care le-am menționat și să trateze de fiecare dată când are ocazia în cadrul intern și extern al Uniunii Europene această problematică. Mulțumesc. Votul va avea loc mâine. Procediamo adesso con Trecem acum la ultimul raport de pe ordinea de zi raportul Vasco Garza Mora privind multilingvismul, o un avantaj pentru Europa și un angajament comun. Aveți cuvântul. Obrigado, Sr. Presidente. A comunicação da Comissão intitulada Multilinguismo, um ativo